Dear colleagues, Dragi colegi, I declare open the meeting. Declar ședința noastră deschisă și încep prin a spune că, așa cum știți, săptămâna trecută um, s-a reales biroul președintele și vicepreședinții Parlamentului European la jumătatea mandatului. După cum știți, acum se va vorbi mai multă italiană în Parlament, după alegerea colegului meu, Antonio Tajani, care îi urez cele mai, numai bine pentru acestea a doua jumătate din mandat. Având în vedere că există un italian la funcția cea mai înaltă din Parlament, nu mă voi prezenta la funcția de președinte acestei comisii. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor, secretariatului și staffului tuturor grupurilor politice, precum și asistenților mai ales asistentei mele, Carmen Endario, pentru o primă jumătate de mandat intensă și cu rezultate bune. A fost plăcerea mea să conduc această comisie și voi lucra în continuare cu dumneavoastră în calitate de membru uh, cu mult entuziasm. Vă mulțumesc mult tuturor! Thank you. I would, excuse uh... me, Chair. Excuse me. Excuse me. Scuze, domnule președinte, înainte să continuați, nu știu dacă acesta este ziua de pe urmă, pentru că un verde spune acest lucru. Uh, dar doresc să vă mulțumesc uh, pentru modul în care ați condus ședințele în acești doi ani și jumătate, în mod echitabil între grupurile politice și ați creat o atmosferă de lucru foarte bună în această comisie. Știu că nu e așa în toate comisiile. În această comisie am reușit să uh, lucrăm împreună foarte bine în ciuda, în ciuda divergențelor noastre de opinii și este vital să avem uh, un președinte bun pentru acest lucru. De aceea, în numele colegilor uh, și în numele verzilor, în orice caz, pot să vă spun că ne va fi dor de dumneavoastră și vă rugăm uh, și uh, vă mulțumim mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru această comisie. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră din partea verzilor. Dragi colegi, nu vom începe o dezbatere acum. Acum va continua uh, ședința. Um, de alegerea noului președinte și a vicepreședinților uh, comisiei. Deci obiectivul este constituirea biroului comisiei prin alegerea președintelui și a până la patru vicepreședinți conform regulilor de procedură. Ordinea alegerilor este să se aleagă mai întâi președintele și apoi vicepreședinții în alegeri succesive. Am fost uh, deja informat de uh, mai mulți supleanți care participă la vot. Aceștia sunt următorii. Is going to... Domnul Zani relocuiește pe domnul Brandon, doamna Ines Ayala înlocuiește pe doamna Caveson, domnul Federle înlocuiește pe Ian Gerbrandi, domnul Volcan îl locuiește pe domnul Poț, doamna Petir, o înlocuiește pe doamna Toliț, doamna Garcia Aguilera, o înlocuiește pe doamna Wilmot și doamna Demont îl locuiește pe domnul Zofoli. Și domnul Gjib îl înlocuiește, nu este înlocuit de doamna Eras Garcia. Și doamna, domnul Oisling o locuiește pe doamna Auken. Și Bart Stas o locuiește pe doamna Rivezi. Și cu aceste adăugiri putem începe votul la alegerea biroului, având în vedere că se votează prin vot secret, nimeni nu poate vota prin ridicare de mână. Aș ruga orice membru care nu are cardul de vot la dispoziție să facă cele necesare pentru a se aduce cardul, de vot cât de repede. Trebuie să vă amintesc că avem forum sunt mai mult de 18 membri prezenți și acum vă rog să numiți candidaturile pentru funcția de președinte. Candidaturile pot veni din partea unui grup politic sau din partea a patru membri. Domnul Vize, vă rog. Giovanni, und auch wenn die Zeit knapp... Da, mulțumesc, Giovanni, chiar dacă timpul e foarte scurt, după cele făcute de vers, trebuie să-ți mulțumesc și din numele PP și cred că în numele tuturor membrilor repetăm și noi faptul că am fost foarte mulțumiți de munca pe care ai făcut-o tu, Giovanni, ca președinte. Într-adevăr, ai condus foarte bine reuniunile noastre, reuniunile noastre și ai luptat cu mult succes pentru comisia noastră când ceilalți credeau că există un conflict de competențe. De aceea am colaborat foarte bine și ne bucurăm foarte mult că după ce ai lucrat la o altă comisie înainte, vei rămâne aici ca membru de plin în comisia noastră și cred că vei fi un membru influent al acestei comisii și al Parlamentului European. Vei rămâne așa în continuare. Așa că cel care îți va urma sau cea care îți va urma va avea un rol important de îndeplinit. Cred că avem o candidată bună care cu mult elan și cu mult angajament și experiență ar putea să facă această muncă și anume doamna Adina Vălean, care până acum a fost vicepreședinte a Parlamentului European. De la aderarea Uniunii Europene, României, la Un, României la Uniunea Europeană a fost europarlamentar, a lucrat deja în comisia noastră și noi da, ne pare rău că pleacă Giovanni, însă considerăm că avem o candidată foarte bună de această dată, așa că vă cer sprijinul pentru Adina Valian. Vă mulțumesc! Thank you very much, Peter. Mulțumesc, Peter. Mai sunt alte candidaturi? Nu? Atunci putem să o declarăm pe colega noastră, Adina Valian, președinta acestei comisii, prin aclamare. I invite Adina to come here to the... O invit să vină la prezidiu să mă înlocuiască. Vă rog. So, good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Înțeleg responsabilitățile de președinte acestei comisii. Este poate cea mai importantă comisie din Parlament. Se ocupă de atât de multe subiecte, atât de variate, atât de importante pentru cetățenii noștri. Și aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră, să vă sprijin, să sprijin activitatea acestei comisii și interesul acestei comisii în Parlament. Giovanni, îți mulțumesc foarte mult și eu doresc să te felicit pentru activitatea ta la conducerea acestei comisii uh, și știu că vom coopera bine și în continuare. Și acum, dragi colegi, trecem la alegerea vicepreședinților. S-a spus deja că avem forum, deci Cer acum candidaturi pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnule Haupt, vă rog. Thank you very much and, uh, Mulțumesc. Bine ați venit la Envy, doamnă președinte. Este o plăcere să propun candidatura domnului Benedict Iavor din partea verzilor. A fost uh, deja Uh, vicepreședinte în ultimii doi ani și jumătate. Cred că un om cu experiență alături de dumneavoastră va face mult bine Comisiei Envi. Deci îi propun candidatura. Din... Mulțumesc. Sunt, mai sunt alți candidați? Dacă nu, um, doresc doar să adaug că domnul Iavor respectă condițiile pentru a fi candidat la această funcție. Îl întreb dacă este de acord cu această candidatură. Da? Mulțumesc, domnule Iavor. Având în vedere că este singurul candidat, vă propun să îl alegem în funcție de prim vicepreședinte, tot prin aclamare. Domnule Iavor, vă invit să vă alăturați mie aici, la prezidiu. Și acum, dragi colegi, trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Cine are o propunere? Doamna Dali, vă rog. Doamnă președinte, mai întâi felicitări pentru faptul că ați fost ales președinte comisiei noastre. Bine ați venit la comisia noastră și sper că vom coopera în continuare foarte bine, la fel de bine ca și cu uh, președintele nostru precedent. Doresc să-i mulțumesc pentru tot sprijinul și suntem nerăbdători să lucrăm cu dumneavoastră în următorii doi ani și jumătate. În numele grupului socialistilor și democraților, pentru funcția de al doilea vicepreședinte, doresc să o numesc pe Dacena Sârbu, care a ocupat deja această funcție în prima jumătatea uh, jumătate a mandatului. Aceasta este candidatura din partea grupului SD și cer colegilor sprijinul lor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Dali. Mai sunt uh, alți candidați? Știu că candidata respectă toate condițiile. Acceptați această candidatură? Da, mulțumesc. Sunteți singura candidată, de aceea vă propun, dragi colegi, să o alegem uh, prin aclamare. So, um, you are elected, Mrs. Sirbu, and I... Ați fost aleasă, așa că vă rog să vă alăturați nouă la prezidiu. Felicitări! Acum, pentru funcție de al treilea vicepreședinte, doamna Reid, mulțumesc doamnă președinte, în calitate de coordonator EFTD, um, această comisie, numele grupului EFTD, propun pe Pier Nicole Pedicini pentru funcția de al treilea vicepreședinte. Pier Nicola um, a făcut parte din această comisie în ultimii doi ani și jumătate și secretarul general a confirmat deja candidatura sa la, la uh, secretariatului ENVI. Mulțumesc. Mai există alte candidaturi? Doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului S și D, dorim să prezentăm candidatura lui Pavel Poț pentru funcția de al treilea vicepreședinte. Pavel a deținut acest post în ultimii doi ani și jumătate, este un membru foarte activ al acestei comisii, deci doresc să cer colegilor sprijinul lor pentru uh, numirea lui Pavel în această funcție. Din păcate e bolnav astăzi, dar și-a trimis uh, deja acordul cu această candidatură în scris. Mulțumesc! Thank you. Are there other nominations? Mulțumesc! Sunt alți candidați? Nu? Din câte am înțeles, ambii candidați respectă condițiile. și acceptă candidatura, având în vedere că avem doi candidați, trebuie să votăm prin vot electronic. Are toată lumea cardul de vot? Bun. Permiteți-mi uh, să-mi pregătesc și eu cardul. We will do like this. We will um, attribute a color to each candidate. Fiecare, vom atribui o culoare fiecărui candidat și uh, veți uh, apăsa pe butonul de acea culoare pentru candidatul pe care îl preferați. Deci, domnul Pedicini va avea butonul verde și domnul Poț butonul roșu. Deci, vă rog să apăsați butonul verde pentru domnul Pedicini și butonul roșu pentru domnul Pop, în funcție de preferința dumneavoastră. Aveți un singur vot și cine se abține introduce cartul, dar nu votează. Cred că putem să începem acum. S-a deschis votul. Apparently there is a problem. Se pare că e o problemă cu sistemul. Trebuie mai întâi să facem un vot de verificare. Nu? Nu. Votul e în continuare deschis. Nu, trebuie să deschidem din nou votul. Vă rog să votați încă o dată. Nu e vina mea, spune doamna președinte. Deci s-a deschis din nou votul. Problema e că n-a fost un vot secret. Now the vote is closed. S-a închis votul. Deci avem 54 de voturi exprimate. And, uh, or 56, huh? So, um, do we, can we have it on the screen? Putem să afișăm pe uh, ecran. Deci, iată, acesta este rezultatul. Domnul Poț a fost ales cu 40 de voturi în funcția de al treilea vicepreședinte îl felicităm, chiar dacă nu este prezent. Și acum trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Doamna Dali, vă rog. Thanks, Chair, once again, and on... Mulțumesc. Încă o dată, numele Socialiștilor și Democraților doresc să-l numesc pe Gilles Parniu pentru funcția de-al patrulea vicepreședinte. Gilles a avut deja această funcție în ultimii doi ani și jumătate, este un membru foarte activ al Parlamentului și unul dintre principalii deputați de la SCD care se uh, participă la activitatea acestei comisii, mai ales uh, pe subiecte legate de schimbările climatice. Doresc să mulțumesc colegilor pentru sprijin. Vă mulțumesc, doamnă Dali. Mai sunt alți candidați? Alte candidaturi? Dacă nu, Observ că candidatul respectă condițiile. Acceptați candidatura? Da, mulțumesc. Avem un singur candidat, așa că vă propun să-l alegem prin aclamare. Congratulations, I invite you, Ms. Panio, if you want Felicitări, domnule Panio, dacă doriți, vă rog să vă alăturați nouă la prezidiu. thank you very much to all. Vă mulțumesc tuturor. Iată, biroul este constituit și trecem la ordinea de zi obișnuită. Am câteva anunțuri. Because it's quite, it's quite noisy. Yeah. So, a new point on the approval of the coordination. Deci, un uh, nou punct este aprobarea recomandării coordonatorilor de pe 12 ianuarie. Este un nou punct 7a. Mâine, dacă ne rămâne timp, aș propune, stimați asistenți, vă rog să faceți liniște. Mulțumesc. Deci, mâine, dacă rămâne timp, propun să continuăm să votăm după ce votăm directiva privind deșeurile, deci să votăm și punctele 17 și eventual 18 dimineața, după ce votăm punctul 13. Dacă nu aveți obiecții, putem să considerăm această ordine de zi ca fiind adoptată. De asemenea, având în vedere faptul că domnul Gerbrandi care este raportorul la punctul 10, are o problemă de transport și nu este prezent, nu ni se va putea alătura în această după masă, așa că propun să discutăm acest subiect mâine, la ultimul punct. Dacă sunteți de acord cu această modificare, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Mulțumesc, doamnă Ietan Machi. Acum avem un raport în urma misiunii Parlamentului European la a 39-a adunare a ICAO la Montreal uh, de pe 5-7 octombrie. Aveți acest raport în dosarul dumneavoastră. Uh, aveți uh, raportul misiunii ad hoc la adunarea generală a ICAO, unde s-a adoptat o rezoluție privind uh, crearea unui uh, program de reducere a emisiilor în aviația civilă um, pentru reducerea emisiilor uh, față de nivelurile din 2020. Apoi, um, avem uh, un uh, atelier privind sprijinirea uh, pieții pentru materii prime secundare în economia circulară pe 31 ianuarie. Avem interpretare în 21 de limbi și dosarul acestei ședințe este disponibil sub formă electronică în aplicația e-meeting și reuniunea de astăzi este transmisă în direct pe internet. Recomandările coordonatorilor au fost, au fost trimise pe cale electronică. Dacă nu aveți obiecții, le considerăm adoptate. Și în ceea ce privește procesul verbal al reuniunii de pe 12-13 octombrie 2016, dacă nu aveți obiecții exprimate până la sfârșitul acestei reuniuni, considerăm acest proces verbal ca fiind adoptat de asemenea. Și am încheiat astfel anunțurile și trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 9. În legătură cu acest dosar, controlele oficiale trebuie să vă anunț calendarul. Votul în comisie va avea loc pe 31 ianuarie și apoi urmează votul în plenară. E vorba de raportul Kadenbach. După cum v-a spus, punctul 10 va fi amânat pe mâine. Trecem la punctele 11 și 12 care vor fi discutate împreună. Deci uh, vom discuta um, studiul EPRS și uh, proiectul de raport uh, privind directiva privind deșeurile din minerit. Domnul Holveni este raportor. Um, vom asculta mai întâi pe experți mai întâi de la EPRS, doamna Ecaterina Canfilava, de la unitatea pentru um, evaluare de impact ex post. Vă rog. Our unit is there to support... Stimați membri, unitatea noastră se ocupă de sprijinul muncii dumneavoastră la rapoartele de implementare, mai ales în ceea ce privește acest Institut pentru, European pentru Implementare. Ne ocupăm de impactul pe care le au noile politici și avem cinci criterii pentru evaluare. Relevanța, coerența, eficacitate, eficiența și plusvaloarea europeană. În ceea ce privește privește munca în Comisia Envi, am pregătit materiale care v-au fost prezentate privind alimentele în mai anul trecut. Studiul în ceea ce privește directiva privind deșeurile miniere a fost făcut astfel încât să sprijinim munca pe care o aveți pe ordinea dumneavoastră de zi astăzi. Studiul are două părți. În prima parte este evaluată implementarea directivei bazându-ne pe datele care sunt uh, disponibile și vă voi prezenta acest fapt acum. În a doua parte există informații în ceea ce privește cum poate arăta pe viitor gestiunea deșeurilor minereurilor în contextul economiei circulare. Vă voi prezenta acest fapt mai târziu. Prezentarea apare la e-meeting să vedem care sunt recomandările și descoperirile făcute. Întâi, o privire de ansamblu asupra directivei și apoi cum arată punerea în aplicare acestea, adică transpunerea în statele membre și adoptarea de anumite măsuri din partea Comisiei Europene. Directiva stabilește măsurile, procedurile și orientările pentru a preveni sau reduce cât e posibil efectele negative de la gestionarea deșeurilor miniere pe care le pot avea asupra mediului înconjurător consumator. Există cereri în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri în instalațiile miniere. E nevoie de cerințe mai stricte pentru așa numitele instalații din categoria A, care presupun un mare risc pentru sănătate și mediu. Termenul limită pentru transpunere a expirat la 1 mai 2008. Cu toate acestea, toate țările care erau membre UE la acea dată au avut probleme de transpunere în ceea ce privește calendarul sau calitatea sau ambele. Și mai mult, la sfârșitul uh, lunii noiembrie în anul trecut, o procedură de neconformitate exista pentru mai multe state membre care nu au reușit să transpună în mod corespunzător această directivă. Deși majoritatea statelor membre au adoptat măsurile legale de care era nevoie pentru a pune în aplicare dispozițiile directivei, nu ne puteam aștepta la un teren egal de manevră în toate statele membre în acel moment. De aceea studiul recomandă ca transpunerea din punct de vedere al calității să fie îndeplinită cât de repede posibil, astfel încât să ne asigurăm că există egalitate în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei în întreaga Uniune Europeană. Implementarea practică. Aici măsuri trebuie să fie luate de comisie astfel încât să stabilească standarde. Măsurile cerute de directivă au fost adoptate cu excepția linilor, linelor directoare în ceea ce privește inspecțiile. Faptul că lipsesc acestea e unul problematic pentru că se poate ajunge la diferențe în inspecții în statele membre. Așa că dacă acest element cheie nu este transpus uniform, ne a putea aștepta ca um, să existe probleme în ceea ce privește operatorii și alinierea lor la directivă în Uniunea Europeană. Înseamnă că eficacitatea în implementare va avea impacte diferite în statele membre. Apoi faptul că nu există inspecții uniforme înseamnă că există difer, diferențe și între costurile de punere în aplicare și eficiența implementării va fi diferită în Uniunea Europeană. De aceea studiul recomandă că trebuie ca Comisia să adopte liniile de orientare pentru inspecții cât de repede posibil, astfel încât să existe o abordare uniformă în toată Uniunea Europeană. Comisia vrea să adopte aceste linii directoare până în anul 2018. Acum vă voi prezenta principalele date aflate în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Statele membre trebuie să facă rapoarte în acest sens tot la trei ani prin completarea unui chestionar. Până acum au existat două exerciții de rapoarte raportare care au acoperit, acoperit implementarea între 2008-2014. Calitatea datelor raportate a fost evaluată de comisie în raportul făcut în septembrie anul trecut și am discutat despre acesta cu Comisia ENVI în noiembrie anul trecut. Comisia a descoperit că datele care au fost trimise nu sunt suficiente pentru a avea o imagine de ansamblu completă în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Statele membre raportează măsurile pe care le-au adoptat la nivel național și nu spun nimic despre ceea ce se întâmplă în practică. Studiul nostru a descoperit că chestionarul folosit are mai multe puncte minus și din această cauză au de suferit datele care au fost primite. Și puteți vedea detalii în acest sens în studiu. O deficiență importantă care trebuie menționată e faptul că în chestionar, cu acest chestionar nu se poate face o bază de date în ceea ce privește instalațiile din Uniunea Europeană. Statele membre nu sunt obligate să raporteze cifrele exacte ale acestor instalații și unde se află pe teritoriile lor. Fără să există o astfel de bază de date în Uniunea Europeană, nu se poate monitoriza bine la nivel european punerea în aplicare a directivei. Studiul recomandă că acest sistem de raportare de trei ori pe an și mai ales chestionarul trebuie să fie îmbunătățite și aceasta trebuie să fie o prioritate și o urgență, mai ales pentru că al treilea exercițiu de raportare va începe în mai în acest an. Datele pe care le avem la dispoziție sugerează că între 2008 și 2014, următoarele aspecte cheie ale punerii în aplicare au fost problematice. În primul rând, o clasificare a instalațiilor sub directive. Aceasta nu a fost încă finalizată, mai ales acele instalații din categoria A. De ce e aceasta o problemă? Dacă o instalație de deșeuri miniere nu e clasificată așa cum trebuie și iese de sub area de aplicare a directivei sau nu e bine încadrată sub directivă, atunci înseamnă că, în practică, această instalație nu va trebui să răspundă la cerințele generale ale directivei sau la niște cerințe mai stricte, dacă această instalație ar fi clasificată sub categoria A, cu toate riscurile și consecințele implicate de acest fapt. O a doua problemă are de-a face cu permisele. Unele instalații fie lucrează fără permis sau altele nu nu respectă întotdeauna condițiile care apar în permis. Pentru cele din categoria A, problema e legată de emiterea de certificate de permise de autoritățile competente. O a treia problemă sunt abordările diferite pe care le au statele membre în ceea ce privește inspecțiile. Un al patrulea aspect problematic e următorul. Planurile externe de urgență lipsesc pentru aproximativ 25% din instalațiile din categoria A raportate de statele membre. Și nu în ultimul rând, conform datelor Comisiei, între 2008-2014 au existat 5 accidente cunoscute pe teritoriul UE și 6 proceduri de încălcare activate, care încă erau în desfășurare la sfârșitul anului noiembrie. Veți putea vedea mai multe detalii în acest sens în studiu. S-a recomandat ca aceste aspecte problematice identificate să fie adresate de statele membre ca fiind prioritare. Pe baza datelor disponibile, studiul a putut, studiul a putut să evalueze implementarea pe trei criterii, relevanță, eficiență și eficacitate. legislația europeană pentru deșeurile miniere e încă importantă și valabilă pentru cerințele care există în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru șansa de a vă prezenta acest studiu. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări și acum îi dau cuvântul colegului meu, Eberhard Falk, care vă va spune mai multe despre viitorul acestui domeniu. Thank you, Madam Karanfilova. Now... Mulțumim, doamna Karanfilova. Și acum domnul Eberhard Falk va lua cuvântul ca și expert din partea uh, serviciilor de consultanță științifică. Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamna președinte! Vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate acordată de a vorbi câte, în câteva minute despre studiul pe care l-am realizat anul trecut. Eventual, dacă aș putea să preiau comanda tehnologică, Dați-mi voie să încep cu o declarație foarte îndrăznață. Pentru că eu sunt de părere că mare parte din procesele de minerit sunt mature și sunt sigure dacă se urmăresc cele mai bune practici. Acum, în realitate, lucrurile stau un pic diferit. Pentru că as-designed și așa cum este acceptat de către legiuitor, asta nu înseamnă neapărat as-built și în practică. iar de, lucrurile nu sunt totdeauna așa cum ar trebui să fie. De ce? Din cauza unei presiuni economice și din cauza unei supravegheri uh, inadecvată. Acum, mare parte din facilități și mare parte din facilitățile care nu sunt raportate de către statele membre sunt facilități care au fost înființate în momentul în care nu aveam exact aceeași idee despre ce înseamnă bunele practici. Ele datează de ani de zile. Și o altă problemă îl reprezintă numărul de accidente despre care auzim fie în Europa, fie în străinătate, din cauza acelor șantiere care rețin cantități foarte mari de semilichide și pune exact aceleași probleme ca și surpările de teren din cauza inundației. Ideea este că trebuie să evităm o producție care să, să, ajung, să aibă drept rezultat aceste iazuri de decantare. Trebuie să găsim și o metodă de a reduce cantitățile de apă utilizate ceea ce înseamnă că va trebui eventual să sporești energia utilizată. Deci trebuie să găsești un echilibru între consumul de energie și ceea ce obții ca și rezultat. O altă strategie îl reprezintă o extracție mai țintită, dacă putem spune așa, în așa fel încât să nu fie extras material de care nu e nevoie. Ideea ar mai fi, de asemenea, să nu ne mulțumim cu proceduri clasice de minerit, în așa fel încât producția să fie adusă toată la suprafață, ci parte din producție să fie procesată deja în subteran și să se ajungă la suprafață doar cu rezultatul deja filtrat, ceea ce ar duce la o reducere a energiei utilizate și la rezolvarea anumitor probleme de natură tehnică. Acum, care ar putea fi metodele alternative ce ar putea fi utilizate? După cum spuneam, transferarea rezidurilor și a procesării în subteran ar putea reduce rezidurile care ajung la suprafață, ca și deșeuri. În anumite cazuri se pot reduce aceste reziduri și acestea nu ajung absolut deloc la suprafață. ar mai putea exista și alte tipuri de materii prime care să nu mai devină deșeuri și acest lucru trebuie să fie evaluat în funcție de caz, fiecare caz în parte, de fiecare situație în parte. Eventual, dacă anumite proceduri sau anumite sisteme de procesare pot fi modificate, asta ar duce la o reducere a volumului de deșeuri. Există de asemenea și dorința de a avea o, un sistem de extracție exhaustiv. Și anume să se poată utiliza și fructifica tot ceea ce a fost extras din subteran. În așa fel încât să se aducă aceste materiale doar o singură dată la suprafață și să fie astfel fructificate și puse la dispoziția economiei. De multe ori, acest lucru înseamnă că foarte multe materiale nedorite pot ajunge la suprafață în troposferă. Substanțele chimice și acestea trebuie să fie gestionate în mod corect. De asemenea, trebuie să vedem cum putem realiza o harta a diferitelor facilități de tratare a acestor deșeuri ceea ce ne va permite o reciclare, recuperare a acestora în a, și uh, e clar că în aceste deșeuri pot exista substanțe interesante pentru economie, ce pot fi reciclate. Acum, toate aceste noi proceduri înseamnă că va fi nevoie la un moment dat de o evaluare de impact sistemică. Și trebuie să demonstrăm că există un beneficiu net în momentul în care se schimbă acest lanț de valoare și că nu există niciun fel de risc de deplasare a activității în altă parte, pentru că asta ar fi greu de gestionat. Sau că ar putea pune probleme pentru anumite grupuri critice. Și, de asemenea, trebuie să ținem seama și de latura economică, de viabilitate economică, fără de care industria nu ar face aceste eforturi. Și, evident, trebuie să ne înscriem într-o paradigmă de economie circulară, lucru care este foarte mult discutat uh, în momentul de față. Trebuie să ne amintim faptul că termodinamica ne spune că nu există niciun fel de procese uh, de, de extracție fără niciun fel de pierdere, pentru că întotdeauna va exista o pierdere, mai mult decât atât. Toate activitățile necesită un input de energie. Deci, activitățile de minerit de asemenea necesită uh, energie. Trebuie să transformăm acest lucru într-un fel de perpetuum mobile. Și trebuie să vedem care sunt și avantajele și dezavantajele acestor activități. Trebuie să conservăm, să prezervăm resursele miniere și, pe de altă parte, să le ponderăm comparând cu uh, amprenta de carbon. Apoi, anumite materiale moderne sunt mai greu de reciclat pentru că inputul de energie este deosebit de mare și asta înseamnă că va fi nevoie de tot atât de multă energie pentru a separa toate aceste materiale moderne. Per total, putem spune că reciclarea acestor deșeuri miniere trebuie să aibă, să prezinte un adevărat avantaj, un adevărat beneficiu pentru mediu. Și trebuie să avem o piață viabilă în acest sens pentru aceste noi produse. Apoi trebuie examinate amprentele de CO2. Ar putea exista și un risc de deplasare, de mutare a acestor deșeuri. Există riscul de amprentă de carbon pe de o parte, dar mai există și alte tipuri de risc, substanțe periculoase care pot uh, rezulta din aceste deșeuri. Deci, încă o dată, spuneam, e nevoie de o analiză sistematică și sistemică a ciclului de viață al acestor produse comparativ cu costurile și beneficiile pe care le reprezintă. Și, după părerea mea, trebuie să promovăm toate aceste activități de reciclare. Acum, care sunt implicațiile pentru procesul de uh, luare de decizii din punct de vedere al politicilor? trebuie să ne amintim că mare parte din activitatea de minerit nu are, nu, fa, nu are loc în uh, Uniunea Europeană și deci avem un control mai redus față de ceea ce se întâmplă în străinătate, în afara Uniunii Europene. Mai mult decât atât, depindem și de importuri. Deci, în momentul în care examinăm ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană în materie de deșeuri miniere, nu, pierdem, nu trebuie să pierdem în vedere acest lucru, pentru că uh, E clar că dacă regulamentele și directivele europene vor fi mai stricte, acest lucru va împinge întreprinderile și companiile să se mute în străinătate, acolo unde regulamentele nu vor fi tot atât de stricte. Deci vom uh, deplasa la un moment dat și riscurile către populații care vor fi mult mai vulnerabile decât cele europene. Trebuie să ne amintim de asemenea că dacă e să interferăm prin procesul acesta de luare de decizie vom interfera și în economia de piață, in, implicit. Asta nu trebuie pierdut din vedere. Deci, ori de câte ori luăm o decizie sau facem ceva în materie de politici, trebuie să avem mai întâi o evaluare de impact a, sistemică și sistematică a ciclului de viață a acestor materiale pentru a ști exact care vor fi și consecințele în momentul în care acestea ar putea fi deplasate către exteriorul Uniunii Europene. Trebuie să vedem consecințele și apoi să ținem seama și de latura temporală, pentru că, da, poate pe termen scurt ar putea fi niște beneficii, însă pe termen lung s-ar putea ca acestea să pună mai multe probleme economiei, dar și omenirii în general. Și dacă îmi permiteți, aș trage câteva concluzii. Eu cred că mineritul este în continuare indispensabil pentru o economie de tip industrial. Mai ales atunci când plecăm de la ideea că economia trebuie să crească pentru a fi viabilă. Deci are nevoie de mai multe materiale la dispoziție, de mai multă energie, chiar dacă încearcă să fie și mai eficientă. Apoi, mineritul trebuie să compenseze pierderile pierderile care oricum sunt inerente anumitor procese. Spre exemplu, avem mașini și tot ceea ce a fost risipit uh, și rămâne după producerea mașinilor este fie pierdut, fie reciclat. Și deci asta trebuie să fie ținut, luat în considerare, avut în vedere în momentul în care luăm anumite decizii avem nevoie de o analiză sistematică a fluxurilor de materiale și energie pentru a decide care este strategia care va fi cea mai eficientă și cea care va respecta cel mai mult mediul înconjurător. Și trebuie să vedem care sunt și costurile implicate în mod implicit. De aceea e nevoie de un echilibru, un echilibru între cheltuielile de energie pe de o parte și alte tipuri de obiective, resurse, conservarea acestora pe de altă parte. Ceea ce ar include aici și latura de reciclare. Și trebuie să ne asigurăm că nu numai că vom redacta regulamente, ci și vom permite celor care, în mod normal, sunt autorități competente și să supravegheze felul în care sunt aplicate acestea. Și aici s-ar putea să avem o problemă, pentru că cu un minerit mai redus, există deja multe țări care și-au redus activitățile de minerit, poate că nici nu mai e capitalul uman și cunoștințele necesare pentru a realiza acest lucru și asta s-ar putea să pună probleme pe viitor. Așa că trebuie să avem în vedere faptul că dacă încercăm să introducem cu forță anumite procese alternative, trebuie ca acestea să fie virabile, fără de care ele nu vor fi acceptate de către industrie. Industria va, va examina întotdeauna consecințele, uh, mai ales cele pe care le-am explicat până în prezent. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult uh, ambilor experți. Sunt sigură că se vor pune și întrebări în timpul dezbaterii, deci vă rugăm să rămâneți alături de noi pentru restul dezbaterii. Așa cum am spus la început, eh, avem acum eh, prevăzută discutarea proiectului de raport eh, privind până în aplicarea acestei directive. Încep prin a da cuvântul domnului raportor Holveni. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, Mă bucur că am ajuns uh, la acest moment în Comisia Envi după o perioadă de pregătire lungă. În sfârșit avem o dezbatere amănânțită privind punerea în aplicare a directivei privind deșeurile miniere. Mai întâi ar trebui să mulțumesc uh, unității pentru evaluarea de impact expost Uh, din Serviciul uh, de Studii din Parlamentul European, doamne Caranfilova și domnul Fox, pentru um, acest uh, studiu major care ne ajută mult în pregătirea proiectului de raport. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru implicarea lor precum și autorii, actorilor uh, interesați de la, nivel națion, de la nivel național și reprezentanților societății civile care s-au implicat. Doresc să subliniez rolul organizațiilor din societatea civilă în acest sens. Um, cu toții și-au adus contribuții importante la acest proiect de raport, așa cum am spus deja la schimbul de opinii cu Comisia Europeană în noiembrie. Activitățile legate de deșeurile din industria extractivă au atras atenția Parlamentului European de mult. S-au adresat Comisiei Europene mai multe întrebări ehm, din partea Parlamentului eh, s-au depus mai multe petiții ale cetățenilor eh, din diferite părți ale Uniunii Acestea au fost discutate în Comisie de Petiții, s-au organizat uh, mai multe audieri și dezbateri și s-au adoptat multe rezoluții pe acest subiect în ultimii ani. Și multe dintre acestea identifică această directivă ca fiind un domeniu de preocupare deosebită. În acest cadru, a devenit necesar să studiem și să evaluăm punerea în aplicare în practică a directivei transpuse ca parte a activităților de control um, ale Comisiei ENVI. Pe baza, sprijin, pe baza studiului privind punerea în aplicare, um, am ajuns la următoarele conc concluzii și acum voi trece limba mea maternă maghiară. Vă rog să vă puneți căștile. Az irányelv átültetésének határideje 2008. május 1-e volt. A tagállam Termenul pentru pune aplicare directivei a fost 1 mai 2008. Dar statele membre au pus în aplicare directiva târziu din cauza procedurilor de nerespectare a obligațiilor, punerea în aplicare a directivei uh, nu uh, poate fi pusă în aplicare la timp de toate statele membre. Dar și realizarea controlelor în practică a fost problematică. Datele arată că statele membre se confruntă cu dificultăți practice când vine vorba de licențe, de controle și um, planurile externe. Um, liniile directoare din partea Comisiei vor ameliora situația și vor remedia anumite probleme, sperăm. Chiar dacă Comisia Europeană a adoptat toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a directivei. Există un document extrem de important. E vorba de um, condițiile linii directoare pentru controle. Acesta nu există încă. Și lipsa unui cadru unic pentru controle um, face ca uh, impunerea în aplicare să nu fie uniformă. Deci, eficiența punerea în aplicare a directivei este diferită de la un stat membru la altul. De aceea aș dori să propun Comisiei să adopte cât de repede aceste uh, linii directoare. Sistemul de raportare actual nu răspunde scopului pentru care a fost creat nu permite o evaluare uh, la nivel european. Există diverse neajunsuri când vine vorba de chestionarul pentru colectarea datelor și acesta trebuie corectat cât de repede pentru a se intra într-o a treia fază în ceea ce privește rapoartele de punere în aplicare, deci să se folosească un nou chestionar. Eh, deocamdată nu există o bază de date la nivel european. Nu există o listă a eh, facilităților de procesare a acestor deșeuri din industria eh, extractivă. Uh, și deci nu există monitorizare și de aceea până în aplicare uh, este, a fost întârziată. Să nu uităm de comunitățile locale care sunt, epuse, o, care sunt expuse efectelor nocive ale acestor deșeuri care nu au fost tratate. Subliniez, e vorba de comunitățile locale. Nu s-a acordat atenție necesară mm, măsurilor bazate pe principiul de precauție și uh, comunitățile locale nu au fost nici cum implicate, de aceea ar trebui să acordăm mai multă atenție acestui factor. Tipurile de deșeuri din industrie extractive reprezintă o treime din deșeurile din Uniunea Europeană și totuși Directiva nu a acordat suficientă atenție acestui aspect. Tratarea acestor deșeuri trebuie să facă parte din cadrul economiei circulare, dar nu s-a reținut acest uh, element în pachetul din 2015 privind economia circulară adoptat de Comisie. Dar în uh, cadrul uh, economiei circulare trebuie introduse deșeurile din minerit. E nevoie de voință politică pentru a se realiza acest lucru și astfel um, uh, această decizie va avea un impact asupra modului în care sunt tratate deșeurile din industria extractivă și um, la rândul său acest lucru va avea un impact asupra um, mediului tehnologiile actuale de tratare a acestor deșeuri sunt sigure dacă sunt puse în aplicare conform condițiilor prevăzute. Dar există o diferență mare între ce s-a prevăzut și ce se face de fapt. Studiul arată că motivul pentru care nu se face ce s-a provăzut uh, este, sunt, este mai ales costurile, de aceea se neglijează anumite condiții din uh, așa anumite reguli. Um, unele situri de tratare funcționează de zeci de ani și nu respectă toate condițiile. Pentru a modifica aceste facilități e nevoie de investiții majore. Cred că trebuie să se revizuiască conceptul celor mai bune tehnologii disponibile pentru a se evita o situație în care uh, practica sau um, metodele folosite să nu fie cele uh, obișnuite, ci cele mai bune. Ceea ce privește extragerea unor minereuri cu cianuri. S-a prevăzut în 2010 deja să se abandoneze aceste tehnici și eu aș propune ca cele mai bune practici să țină cont de tehnologiile disponibile cele mai moderne, dar și lecțiile învățate în urma unor dezastre ecologice legate uh, de uh, folosirea acestor substanțe periculoase uh, și depoziturile de deșeuri. Deci, abordarea tratării deșeurilor doar din perspectiva costurilor nu este cea mai bună soluție. Trebuie să se țină cont de aspectele de mediu, chiar dacă ele duc la opțiunile cele mai scumpe Având în vedere că nu am mult timp la dispoziție, nu voi intra în detalii în legătură cu um, concluziile studiului, dar în încheiere aș dori să vă mai spun un lucru. După părerea mea, consecința dezastrelor industriale din trecut este eșecul total al principiului poluatorul plătește. Chiar dacă Dreptul european prevede responsabilitatea poluatorului fără garanțiile necesare. Practic, poluatorii nu pot să plătească costurile neglijenței lor. De aceea este inevitabil ca Comisia Europeană să continue uh, să um, aibă un sistem uh, de uh, garanții în caz de dezastru pentru a permite aplicarea principiului populatorul plătește în continuare. A venit vremea ca Uniunea Europeană să-și asume responsabilitățile și din acest punct de vedere. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Um, Um, Mulțumesc și acum de la SCD are cuvântul doamna Dali. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și reprezentanților comisiei că se află astăzi aici și ne dau aceste informații importante. Eu vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, domnul Caputo, care din păcate nu poate să se afle astăzi aici așa că voi prezenta și poziția dumnealui în ceea ce privește acest raport și subiect. În primul rând, dumnealui vrea să-i mulțumească raportorului pentru raportul excelent prezentat, care pare să atingă cele mai importante puncte ale directivei în discuție. Lucrul cel mai evident și care reiese foarte clar, la care s-a făcut deja trimitere, e întârzierea și calitatea proastă uh, pe care, cu care cele mai multe state membre au transpus directiva o întârziere nejustificată, am spune, și asta pentru că în multe cazuri directiva a, a depășit acel termen de 2 ani care erau prevăzuți. E, responsabilit- e și responsabilitatea Comisiei aici, care uh, a fost înceată în a da linii directoare în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Domnul Caputo ar dori să dea și niște exemple al, din articolul 2 al directivei, unde se definește area de aplicare și sunt limitate posibilitățile de excludere a în anumite cazuri, însă numărul de uh, instalații care au fost raportate de statele membre ne arată că această măsură nu este pusă în aplicare la fel și nici măcar interpretată la fel în toate statele membre. Din nou, 11 state membre au spus că nu au asemenea instalații de categoria A pe teritoriul lor. Însă datele pe care le avem în legătură cu deșeurile ne spun că și aici există o interpretare greșită a directivei. Domnul Caputo îl sprijină pe raportor în faptul că cerem comisiei să nu mai aibă întârzieri și să facă aceste uh, orientări generale. Același lucru e valabil și pentru rapoartele trimise de statele membre sub articolul 18. Domnul Caputo spune că de la intrarea în vigoare a directivei, acele rapoarte trianuale au acoperat două perioade și datele nu sunt comparabile. Asta pentru că nu există linii directoare clare care să arate cum trebuie să fie raportate aceste date. Odată ce liniile de orientare vor exista, atunci se pot face măsuri obligatorii pentru datele care trebuie raportate. Pentru inspecții, un ultim aspect, aici responsabilitatea comisiei e mai evidentă. În articolul 22 se spune că comisia trebuie să aibă linii directoare pentru inspecții, însă până acum acest lucru nu a fost făcut. Așa că dispozițiile în ceea ce privește inspecțiile sunt interpretate și puse în aplicare în mod diferit în statele membre. Și încă un aspect care, pe care domnul Caputo îl, asig, îl consideră o prioritate sunt planurile de urgență externe pentru toate structurile care fac parte din categoria A. Conform informațiilor trimise de statele membre, aproximativ 25% din asemenea structuri nu ar avea aceste planuri de urgență. Și ar o idee ar fi să le fie retrasă autorizația pentru că nu au aceste planuri externe de urgență. Și încă două lucruri, primul legat de economia circulară și pachetul adoptat de comisie. Acesta nu vine cu o revizuire pentru directiva privind deșeurile miniere. Includerea deșeurilor miniere în contextul economiei circulare ar afecta felul în care resursele minerale sunt sunt, extra, sunt extrase și tratate și ar fi excluse uh, instalațiile abandonate. Domnul Caputo crede că Comisia ar trebui să facă un plan de acțiune pentru recuperarea acestor tipuri de instalații și pentru că există aceste probleme cu implementarea directivei, ele pot presupune un risc pentru sănătate și mediu. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, am și eu niște întrebări pe care aș dori să le adresez reprezentanților Comisiei. Uh, mi s-a spus că există procedurile de neconformitate împotriva 18 state membre pentru că nu au pus în aplicare pe deplin această directivă în legislația națională. Însă Comisia ar putea să ne spună ce alte moduri, ce altfel, altfel, ce altfel de acțiune ar putea să ia în acest sens? Și o altă întrebare care are de a face cu ceva ce și raportorul a menționat la 15 mai 2010 în rezoluția sa Parlamentul European a, cerut interzicerea cianurilor în industria extractivă. Însă această propunere legislativă a fost refuzată de Comisia Europeană pentru că era de părere că legislația europeană e suficientă dacă e pusă în aplicare așa cum trebuie pentru a evita accidentele. În 2015 s-a mai făcut o rezoluție parlamentară privind lecțiile învățate după noroiul roșu și accidentul din 2015 și s-a spus că e un domeniu care ne îngrijorează foarte mult. Credem că aceste exemple ne arată că deși avem o nouă directivă, dezastrele nu au putut fi prevenite și apoi și consecințele nu au fost tratate așa cum trebuie în exemplele date. E nevoie și de un de o proiectare, din o reproiectare a datelor în ceea ce privește colectarea lor și trebuie să fie consolidată de Comisie această directivă atât de importantă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Smeche. Mulțumesc, doamnă președinte. Spune domnul Demesmacher, mulțumesc și eu reprezentanților comisiei și raportorului, bineînțeles a acoperit um, aproape toate aspectele pe care putea să le acopere în introducere, așa că eu pot să mă limitez în intervenția mea. În mare parte sunt, acord cu, sunt de acord cu tot ceea ce a spus raportorul și sunt de acord și cu domnul Caputo, care a fost reprezentat de doamna Dali. Din septembrie, mi se pare că importanța acestei directive nu poate să fie uh, îndeajuns subliniată. Deșeurile din industria extractivă și deșeurile miniere înseamnă 30% din volumul total de deșeuri produse în Uniunea Europeană. De multe ori vorbim de niște deșeuri foarte periculoase, așa că e un lucru foarte important și e, unde, e ceva la ce trebuie să fim foarte atenți și ca să ne facem economia una mai circulară. În noiembrie am sugerat trei priorități în ceea ce privește grupul meu politic. Să fie îmbunătățită punerea în aplicare a legislației existențe, raportarea să fie îmbunătățită și să există o consistență în interpretarea directivei de autoritățile responsabile în statele membre. Antevorbitorii mei au spus deja că liniile de orientare din partea Comisiei Europene ar fi un pas în direcția potrivită. L-am auzit pe raportor Vedem toate aceste puncte care sunt abordate în proiectul de raport. Eu cred că e un început foarte bun pentru noi. Am avut acum această prezentare a studiului în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Voi reciti acest studiu cu mare atenție și mă voi gândi cu ce fel de amendamente se poate veni. Însă, cum vă spuneam, eu consider că acest raport e unul foarte important și acum e în locul în care trebuie. Mulțumim foarte mult! And um, another um, shadow rapporteur, Madame Konechna. Doamna Konechna, raportor din umbră. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, dovolte také. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu țin să mulțumesc Comisiei pentru datele prezentate astăzi, date care ne lipseau. Și în primul rând vreau să îi mulțumesc raportorului care a făcut o muncă foarte bună. În textul său a cuprins toate punctele importante pe care le putem continua acum. Și eu sunt convinsă că vom reuși să continuăm această muncă cu scopul de a ne concentra pe aspectele importante și anume că trebuie să acordăm o mare atenție acestor deșeuri miniere care sunt foarte periculoase și e important să fie abordată această problemă. Scopul acestei directive e să se asigure că deșeurile miniere sunt tratate așa cum trebuie. Din raportul de până în aplicare al Comisiei aflăm că majoritatea statelor au adoptat regulile pentru punere în aplicare. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți ca directiva să fie pusă în aplicare în mod corect și armonizat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și pentru aceasta avem nevoie de reguli armonizate pentru punerea în aplicare. Important e în cazul tuturor instalațiilor care ar putea să afecteze mediul înconjurător, importante sunt permisele și cum sunt date aceste permise. Și noi suntem convinși că permisele trebuie să țină cont de orice tip de pericole și dacă acestea pot fi evitate sau nu. Doar în asemenea condiții se poate acorda un permis, pentru că știm ce fel de riscuri presupun asemenea instalații și de aceea e foarte important să fie protejată sănătatea oamenilor și animalelor. Bineînțeles, dispozițiile pe care le cerem țin și de unde se află asemenea instalații și așa mai departe. Însă trebuie să pornim de la o bază comună și anume să fie protejată la nivelul cel mai înalt sănătatea și să fie protejat mediul înconjurător la cel mai înalt nivel. E nevoie și de controle care să fie făcute la fața locului. Supravegherea din partea proprietarului instalației trebuie să fie una foarte bună. Industria extractivă e una profitabilă și de aceea trebuie să existe și controle neanunțate care să fie făcute. Trebuie să ne asigurăm că există garanții bune în caz de daune. Și apoi și modul de depozitare al depozitelor, al deșeurilor e foarte important și despre acest aspect trebuie să mai discutăm. Deșeurile miniere sunt un tip de deșeuri și trebuie să alegem abordarea acestor deșeuri. Sunt o parte importantă pentru o economie circulară care funcționează bine. Tehnologiile pe care le avem la dispoziție acum ne permit ca într-adevăr să avem o economie circulară care să funcționeze bine. De exemplu, există o firmă finlandeză, Tabibera Mining, care la care am fost în vizită acum, acum câțiva ani și am văzut ce s-a întâmplat acolo, cum sistemul a eșuat. Așa ceva nu trebuie să se mai repete și de aceea trebuie să insistăm ca toate dispozițiile juridice să fie foarte clare, astfel încât să ne asigurăm că există un bun nivel de certitudine. Apoi e nevoie de garanții bune din partea sindicatelor miniere. E nevoie și de aspectele financiare care să fie folosite așa cum trebuie pentru a fi acoperite eventualele daune. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu raportorul și mă bucur de pe acum că va avea loc reuniunea raportorilor din umbră. Cu aceasta închidem uh, runda de întrebări a raportorilor din umbră și acum are cuvântul doamna Birder. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze din pauza, din, din partea raportului nostru din umbră, nu e o zi bună pentru transport, prea mulți s-au pierdut pe drum azi. Vreau să le mulțumesc vorbitorilor și vreau să mulțumesc raportorului care tocmai și-a prezentat raportul. Am o serie de întrebări. Aspecte legate de industria extractivă, care mi-au fost semnalizate. Odată când eram consilier local, mineritul de pe fundul mării. E un lucru care se răspândește acum în lume și nu știu dacă resursele, nu știu care sunt resursele pe coastele Europei, însă avem ape mari. Acest tip de minerit e foarte ieftin și e unul foarte căutat. În Marea Nordului pot să-mi închipui că ar exista depozite de cărbune foarte bogate și e foarte ușor să fie săpat bazinul mării și să fie apoi aduse resursele și duse în alte părți ale lumii. Există cobalt, minereuri rare, care sunt ușor de minerit pe suprafața bazinului mărilor. Mă întreb dacă ar trebui incluse asemenea aspecte în directivă. Tot când eram consilier, am avut anumite depozite de deșeuri care timp de 40-50 de ani au fost umplute cu multe lucruri care acum nu mai sunt permise. S-au tot adunat, au fost acoperite și lăsate acolo. La un anumit moment, acestea vor trebui să fie redeschise. Dacă cineva a fost la Johannesburg recent. Ați, ați ști că zona din jurul Johannesburg a fost o groapă de gunoi, dar acum totul a fost uh, refăcut pentru că aurul care există în deșeurile de acolo a fost uh, revalorizat. Am impresia că gropile de gunoi pe care le avem în Europa vor fi și ele uh, o parte din industria extractivă în curând, pentru că există baterii, acolo plastic și tot felul de alte materiale și avansează tehnologia. Așa că mă întreb dacă și acestea sunt incluse ca orice problemă pe care o avem cu legislația și aici ajungem la punerea în aplicare. Și există diferențe mari între ceea ce facem în această instituție, munca bună pe care o facem și ce se întâmplă pe teren. Întotdeauna există probleme cu punerea în aplicare, e dificil pentru comisie, însă au instrumentarul de care au nevoie, însă pe aici, pe acolo, multe lucruri apar cândva după 5 ani, când deja problemele au apărut deja. Eu lucrez cu firme mici și aceste firme sunt, uh, cum sunt mai mici, au și niște acțiuni miniere, țin cont de comunitățile locale, însă pentru companiile mari acestea nu țin cont de comunitățile locale. Și am auzit că mai există state membre care nu au uh, pus în aplicare toate dispozițiile directivei. Acestea ar fi întrebările mele și din nou îmi cer scuze din partea raportorului din umbră că nu se află aici, dar sunt, cu siguranță ne vom întâlni foarte des. Mulțumesc și mulțumesc vorbitorilor! Mulțumesc foarte mult și acum le voi da cuvântul experților. Dacă au vreun comentariu de făcut la ceea ce s-a spus deja, pot să vă ofer cuvântul. Vă rog, domnule Falc. Nu sunt sigur că am înțeles exact întrebarea dumneavoastră, pentru că au fost foarte multe comentarii. Unii, una, una, o întrebare s-a referit la mineritul pe bază de cianură. Eu nu sunt un expert în acest domeniu, dar sunt de părere că mai există și alte instrumente internaționale de reglementare uh, MARPOL în fine, sunt actori care pot interveni în acest tip de minerit. Apoi, resursele necesare pentru a pune capăt, pentru a recicla ceea ce există în uh, gropile de gunoi actuale, în depozitele de deșeuri. Eu cred că e nevoie de un punct de vedere mai sistemic, mai sistematizat despre felul în care societatea noastră utilizează materiile prime. Dacă e să ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel de resurse. Încercăm să ajungem la o situație în care Europa dispune de resursele miniere de care are nevoie, atât din activitatea în intern cât și din importuri, Apoi mai sunt și resursele secundare, și cum ar fi, spre exemplu, deșeurile din gropile de gunoi, deșeurile miniere. Și există diferite proiecte finanțate de către Comisia Europeană pe care le monitorizez, care încearcă să analizeze această situație. Ceea ce înseamnă că avem nevoie la un moment dat de o viziune integrată care poate fi obținută prin această directivă. Pentru că mai devreme sau mai târziu vom ajunge într-o situație în care va trebui să nu mai avem deșeuri, pentru că e vorba de, res- de resurse care temporar, de fapt, sunt stocate, depozitate undeva, dar vor trebui reutilizate. Și mă refer încă o dată acum și la harta de care avem nevoie în ceea ce privește site-urile de minerit și locurile unde se găsesc aceste gropi de gunoi, aceste gropi de deșeuri. Trebuie să vedem ce înseamnă aceste, aceste deșeuri. Dacă să ne uităm, spre exemplu, în Germania, avem facilități care sunt foarte vechi, pentru că acolo s-a minerit pentru a obține anumite metale și, evident, conțin acele metale care nu au fost uh, selecționate, care nu au fost utilizate. Dar va trebui să vedem dacă și acestea vor fi acoperite de către directiva aceasta. Ar trebui ca aceste facilități să fie raportate, să fie contabilizate. E vorba de o facilitate, să zicem, de natură istorică, ce există de multă vreme, sau cum, ce anume vom pune pe această uh, hartă a resurselor primare, materii prime și resurse secundare, deci deșeuri ce trebuie reciclate. Și deocamdată încercăm să punem la punct astfel de proiecte care au drept scop să identificăm care sunt acele resurse miniere de importanță publică și cum le putem contabiliza, le, cum le putem cifra și în același timp să ținem seama și de deșeuri. Însă realizarea acestei hărți e ceva greu de făcut. Și deci, acele gropi de gunoi la care dumneavoastră v-ați referit, multe dintre ele există în zone uh, urbane și atunci e nevoie de un uh, consimțământ din partea opiniei publice pentru a dezgropa ceea ce există în aceste gropi. Deci puteți observa că aici problema are mai multe dimensiuni. Nu e doar o problemă de natură tehnică, ci și o problemă de reglementare, cât și de percepție publică. Mulțumim foarte mult! Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Langerdorf. Thank you, Chair, and Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că am ajuns un pic mai târziu. Nu am știut că acest punct a fost un pic avansat pe ordinea de zi, însă mm, colegii mi-au spus pe scurt ce s-a discutat, în așa fel încât să fiu în măsură să răspund la câteva întrebări. Câteva observații, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește raportul și rezoluția. Noi suntem de părere că e o muncă foarte utilă și multe din recomandările făcute în proiectul de aviz sunt preluate de către comisie, deci există o adevărată aliniere în ceea ce facem noi la nivel de directivă și recomandări. Acum, în ceea ce privește transpunerea, da, au fost anumite probleme de transpunere a legislației. În ultimii ani, noi am încercat să reducem acest, numărul acestor cazuri și suntem încrezători că acest lucru va fi rezolvat cât de repede cu putință pentru că am identificat acele chestiuni pe care statele membre trebuie să le rezolve, să le analizeze, în așa fel încât transpunerea să fie de plină. Acum, în ceea ce privește o implementare extinsă a directivei, deci dincolo de transpunerea concret uh, pe teren. Evident, Comisia are posibilitatea să vină cu anumite acțiuni de natură juridică și chiar am făcut acest lucru împotriva anumitor state membre, dar cred eu, pentru a răspunde și la una din întrebările adresate, cred că uh, Aici e nevoie de mai mult decât doar simple acțiuni de natură juridică, ci trebuie la un moment dat să avem o cooptare a autorităților pentru a avea acest exercițiu de conformitate, de respectarea legislației, să identificăm cele mai bune practici și să vedem cum anume acestea pot fi aplicate, care sunt învățămintele pe care le putem trage. Și în martie 2017, deci anul acesta, vom organiza un atelier pe acest subiect și vă invit să participați și vom avea și un studiu ca urmare a acestui atelier ce va fi gata în a doua jumătate a anului, tocmai pentru a identifica aceste bune practici uh, în materie de deșeuri miniere. Apoi vom veni cu un ghid îndrumător cu linii directoare pe aspectele principale, pe conceptele cheie din directivă, în așa fel încât să îmbunătățim coerența în materie de transpunere. Deci, iată, din continuare, unul din aspectele asupra căruia lucrăm pentru a pune la punct acest ghid în următor. Iar în ceea ce privește inspecțiile, așa cum s-a spus în proiectul de rezoluție, S-a subliniat faptul că și aici e nevoie de ghid îndrumător pentru a îmbunătăți inspecțiile. Și Există un set de recomandări din partea Comisiei în acest sens, dar vrem să suplimentăm aceste recomandări cu un ghid îndrumător specific pe acest subiect care va fi pus la punct și care speră să fie adoptat anul viitor. Și un alt aspect din rezoluție, poate vă amintiți că în noiembrie am venit și am raportat în ceea ce privește implementarea directivei care uh, pentru perioada, ultimul an și am recunoscut că există anumite restricții și limite în felul în care statele membre raportează implementarea directivei. Acestea erau probleme pe care doream să le rezolvăm și în momentul de față desfășurăm această muncă. Încercăm ca tot sistemul de raportare cu chestiuni de mediu să fie re uh, orientat și e clar că în acest sens există legături strânse și cu alte directive, directiva, spre exemplu, referitoare la emisiile de CO2 și încercăm să vedem felul în care putem avea o viziune integrată, tocmai pentru a evita orice povară administrativă inutilă. Și e vorba de un exercițiu care este în curs de desfășurare. Până când vom, îl vom finaliza, încercăm să obținem informații în ceea ce privește felul în care putem să organizăm consultări, studii și discuții cu autoritățile pe teren implicate în implementare. Și în ceea ce privește interdicția utilizării substanțelor uh, precum cianura, Comisia, de-a lungul anilor, a răspuns întotdeauna acestui apel spunând că deocamdată nu e nevoie de o astfel de interdicție, pentru că directiva ca atare vine cu suficiente garanții pentru utilizarea corectă și sigură a acestor substanțe uh, precum cianura și am venit cu studii în acest sens și în 2012 și în 2015. Știu că exista și o petiție în acest sens. Uh, dacă nu mă înșel, aceasta chiar mâine va fi discutată la Comisia PETI. Apoi, în ceea ce privește problemele de transpunere și dacă eventual am putea să îmbunătățim eficiența în materie de implementare. După cum spuneam, noi asta ne dorim, să promovăm ideea de conformitate, de respectare a uh, directivei și dacă e nevoie vom lansa acțiuni de natură juridică. Apoi, în ceea ce privește gropile și deșeurile miniere și uh, resursele, E bine, directiva aceasta deșeurilor industriilor extractive trebuie să se înscrie și în planul uh, de acțiune pentru o economie circulară. Și există aspecte specifice care sunt strâns legate de directivă. În momentul de față facem o muncă în ceea ce privește cele mai bune practici și tehnici și încercăm să dezvoltăm acel compendium de bune practici în domeniul industriilor extractive și am implicat și Direcția Generală Grow, creștere, în ceea ce privește utilizarea acestor materii prime, de fapt secundare, care pot fi considerate drept deșeuri miniere. Și, în mod clar, la un moment dat vom avea un raport tangibil ce vă va fi prezentat, sper eu, în următorul an, în următorii ani. Acum, dacă mai sunt întrebări, sunt gata să răspund la aceste întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Și acum, în, la finalul dezbaterii, dau cuvântul din nou domnului raportor. Nu e nevoie? Atunci vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere. Termenul pentru depunerea amendamentelor la acest raport este 14 februarie ora 12. Și am încheiat ordinea de zi de azi. Ne vedem mâine dimineață la ora 9. Mulțumesc!